Domnule vicepreședinte, excelențe, stimați colegi și prieteni. Este un mare privilegiu să-i urez bun venit la Parlamentul European domnului Joseph Biden, cel de-al 47-lea vicepreședinte al Statelor Unite. Domnul vicepreședinte Biden a fost uh, o, un personaj cheie în politica americană și un prieten al colegilor noștri de mulți ani. A fost ales în Senatul în, american în 1972, unul dintre cei mai tineri senatori din istoria Americii. A fost reales de șase ori înainte de a deveni vicepreședinte al Statelor Unite în noiembrie 2008. Este un fost președinte al Comisiei pentru Relații Externe și a Comisiei uh, Judiciare a Senatului American. Uh, vorbește întotdeauna uh, pe șleau și uneori apără cauze nepopulare. El este un conducător de opinie și nu urmează opinia altora. Deci, și așa va fi și discursul dumneavoastră de astăzi. De aceea este o ocazie atât de importantă și prezența dumneavoastră este crucială pentru noi toți. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația foarte călduroasă adresată și pentru discuțiile foarte constructive și fructuoase de săptămâna trecută, miercuri, la Washington. Stimați colegi, în lumea multiculturală de astăzi, Uniunea Europeană trebuie și poate să conlucreze într-un parteneriat global pentru stabilitate și pentru valori. Vizita vicepreședintelui Joe Biden la Uniunea Europeană astăzi de- demonstrează acest angajament. Fără un parteneriat transatlantic între parteneri egali, nu putem să găsim soluții durabile la multe dintre provocările cu care ne confruntăm. Schimbarea climatică, securitatea, criza financiară care ne afectează în continuare, terorismul, apărarea drepturilor omului, apărarea liberului schimb, stimați colegi, cu 25 de ani în urmă, aproape în această zi, președintele Ronald Reagan se adresa Parlamentului European în 8 mai 1985. Aceasta era, a fost ultima și până acum prima dată, singura dată când un președinte al Statelor Unite s-a adresat Parlamentului European. Prezența dumneavoastră în acest for astăzi reprezintă reînnoirea acestui dialog la nivelul cel mai înalt între continentele noastre. În Europa avem acum un nou tratat extrem de important pentru Uniunea Europeană, care ne dă Parlamentului European noi puteri și posibilități de a acționa. În America, după un an de președinție a domnului Obama, există o nouă speranță pentru lume. Și discursul dumneavoastră de astăzi vine la momentul cel mai oportun, așadar. Domnule vicepreședinte Biden, este o mare plăcere să vă urăm bun venit aici, în Parlamentul European. Și aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele de bun venit. A fost o plăcere să vă am ca oaspete la Washington și la Casa Albă și este o mare onoare și un privilegiu să mă pot adresa unei instituții atât de uh, înalte. Am uh, fost membru într-un parlament care n-avea decât 455 de membri. Uh, deci aici sunteți mai mulți și onoarea e mai mare. Mi-aduc aminte discursul președintelui Reagan ținut aici în 1985 și ca să îl citez pe poetul irlandez William Butler Yeats vorbind despre Irlanda, țara sa natală, într-un poem care se numea Duminica Paștelui, el spunea totul s-a schimbat, s-a schimbat complet, o frumusețe teribilă s-a născut. Multe s-au schimbat din 1985. Foarte multe s-au schimbat și o frumusețe teribilă s-a născut. Așa cum știți deja, domnilor și domnilor, nu doar sunt foarte bucuros să fiu uh, aici la Bruxelles a doua oară în calitate de președinte, de vicepreședinte al Statelor Unite. După cum știți, unii politicieni și jurnaliști spun că Washingtonul este capitala lumii libere, dar mi se pare că în acest uh, superb oraș care are o mie de ani de istorie și care este capitala Belgiei, a Uniunii Europene și uh, sediul central al NATO, acest oraș poate și el foarte bine să pretindă că este capitala lumii libere. Uh, în calitate de legislator pentru mai mult de 36 de ani în Senatul American, mă simt onorat să am ocazia să mă adresez Parlamentului European. Președintele Obama și cu mine am fost primii candidați la președinție în America în ultimii 50 de ani care au reușit să ajungă la Casa Albă uh, fiind înainte parlamentari. Deci uh, amândoi uh, ne facem, ne îndeplinim acum activitățile în ramura executivului, înțelegând și apreciind activitatea dumneavoastră pe care o faceți aici în bastionul democrației europene împreună cu alți colegi din uh, Senatul American și dumneavoastră aici reprezentăm împreună peste 800 de milioane de oameni. Gândiți-vă pentru un moment la acest lucru două parlamente, două uh, uh, instituții alese care fac legislație pentru o optime a populației planetei. un lucru remarcabil și acum Odată cu tratatul de la Lisabona aveți mai multe puteri, dar și responsabilitățile suplimentare care vin cu acestea. Și noi salutăm acest lucru pentru că noi, Statele Unite, avem nevoie de aliați puternici și de alianțe puternice care să ne ajute să rezolvăm problemele secolului 21. Unele sunt aceleași pentru toată lumea, unele sunt aceleași ca și în secolul trecut, altele nu. Dați-mi voie să spun cât mai clar. Administrația Obama-Biden nu are niciun dubiu în legătură cu nevoia de a susține o Uniune Europeană puternică. Considerăm că este absolut esențial pentru prosperitatea americană și pentru securitatea noastră pe termen lung. Nu trebuie să aveți niciun dubiu uh, în această privință. Când eram președinte al Comisiei de Relații Externe din Senat, am avut ocazia să mă întâlnesc cu mulți uh, legislatori europeni uh, și chiar cu unii dintre noastre care vă aflați astăzi în această aulă. Așadar, apreciez după atâția ani și înțeleg importanța deciziei de a crea singurul parlament multinațional din lume ales prin sufragiu universal. Atât de multe lucruri s-au schimbat și mă bucur că prin dialogul transatlantic la nivel legislativ construim o relație, construiți o relație puternică cu Congresul Statelor Unite și sper că relația uh, începută uh, luna trecută la Washington va întări aceste legături. Acum 60 de ani, la mai puțin de 200 de kilometri la sud de aici, liderii Germaniei naziste au semnat predarea, uh, armistițiul necondiționat care a pus capăt uh, celui de-al doilea război mondial în Europa. A doua zi în Piccadilly Circus la Londra și în Times Square la New York uh, și pe Champs-Élysées și în toate piețele din lume au uh, început, a început sărbătoarea. Iar aici, la Bruxelles, uh, s-a organizat o mesă religioasă uh, și oamenii au uh, cântat imnurile Brit- Marii Britanii Statelor Unite. Și în acea zi de bucurie din mai 1945, continentul european era distrus în ruine. Fusese răvășit de două războaie mondiale în mai puțin de 40 de ani și în acel moment, ideea unei Europe unite și pașnice, a unui Parlament european, probabil că părea o fantezie pentru oricine era în viață. Și totuși, prin voința cetățenilor dumneavoastră și a oamenilor de stat, cum ar fi uh, Pola Rișpac, uh, după care este numită această aulă și uh, Robert Schumann și Jean Monnet, Uh, ei au avut uh, viziunea de a crea aceste instituții. Jean Monnet a câștigat, a primit chiar medalia prezidențială a libertății din partea președintelui Lyndon Johnson. Deci iată-ne pe toți uh, unde am ajuns. Ceea ce a fost un simplu pact între șase țări care au dorit să creeze o piață comună pentru cărbune și oțel, s-a transformat într-un pol de putere economic și politic și uh, dedicat uh, gândirii libere uh, și circulației libere a oamenilor și a bunurilor și a ideilor. Pentru că Europa este nu neapărat un loc, cât este o idee. Și vreau să reafirm, ca și președintele Obama, faptul că eu cred în această idee și uh, în faptul că Europa poate ajuta la crearea unei uh, lumi mai bune. Europa și Statele Unite pot negocia uh, acorduri comerciale și pot lupta împotriva distrugerii mediului împreună. Europa poate susține valorile culturale și politice pe care și țara mea le împărtășește. Europa, o Europa întreagă, liberă și pașnică, Așa cum a spus președintele Obama la Praga acum un an, o Europa puternică este un partener puternic pentru Statele Unite și noi avem nevoie de parteneri puternici. De aceea vom face tot ce depinde de noi pentru a vă susține acest efort uh, măreț. Pentru că ultimii 65 de ani au arătat că atunci când americanii și europenii își pun energiile uh, în slujba unui scop comun, Uh, ei pot realiza orice. Împreună, prin intermediul planului Marshall, am reconstruit Europa și probabil că am făcut cea mai mare investiție în istoria umană. Împreună am construit cea mai puternică alianță de securitate a lumii NATO și uh, forța politică și economică uh, care ne leagă ne-au adus și mai aproape. Împreună am uh, creat cea mai mare relație comercială din istorie, care uh, reprezintă cam 40% din comerțul global și care a adus o eră de prosperitate fără precedent și de inovație tehnologică. Și împreună am oferit ajutor și speranță celor care au suferit în urma unor catastrofe umanitare în mai multe locuri decât pot să-mi eu amintesc acum, din Balcanii de Vest până în Haiti astăzi pentru scepticii care, în ciuda tuturor acestor uh, realizări, continuă să pună sub semnul întrebării situația relației transatlantice sau atitudinea țării mele față de o Europa Unită, răspunsul meu este acesta. Chiar dacă Statele Unite și uh, națiunile pe care toți le reprezentați nu ar fi unite de valori comune și de moștenirea comună a milioane de cetățeni, printre care și eu, doar interesele noastre globale ar putea să ne aducă la oaltă. Relația dintre țara mea și Europa este astăzi la fel de puternică și de importantă pentru noi toți, așa cum a fost oricând în trecut. Acest uh, uh, secol uh, ne pune în față noi provocări și la fel ca și în secolul 20, împreună le facem față una câte una. Sunt provocări dificile, vor fi dezacorduri, dar încercăm să le rezolvăm împreună. Schimbările climatice, una dintre cele mai mari amenințări la adresa planetei noastre. Statele Unite și Europa fac eforturi pentru a se asigura că toate țările și mai ales economiile importante contribuie la o soluție globală. Cu toții uh, încercăm să facem eforturi uh, și pași semnificativi și am făcut un pas major la Copenhaga să găsim o finanțare pentru reducerea emisiilor și să obținem transparența de care avem nevoie. Și de asemenea trebuie să ajutăm națiunile cele mai vulnerabile din, de la Polul Nord și până în Pacific Uh, țări care vor suferi cel mai mult din cauza acestei crize incipiente. După aceea, situația din Afganistan și Pakistan. Încercăm să luptăm împreună împotriva Al-Qaeda și a talibanilor și pentru a uh, instrui uh, armata afgană și polițiile, poliția afgană pentru ca aceștia în cele din urmă să-și poată apăra cetățenii și să nu mai fie o amenințare pentru uh, vecini. Pentru a crește capacitatea uh, Afganistanului, Statele Unite și Uniunea Europeană folosesc uh, resurse financiare și civile extrem de importante și evident aceste misiuni importante nu au fost întotdeauna puternice. Știți și noastre la fel, și bine, uh, la fel de bine ca și mine că sunt necesare. În calitate de lideri politici avem obligația să le explicăm alegătorilor noștri că aceste lucruri sunt necesare pentru securitatea colectivă, deși Credeți-mă, în calitate de politician care a, a fost ales în diverse funcții în ultimii 38 de ani, înțeleg că acest lucru nu este ușor. Vă asigur că nu este mai ușor nici în America să explici aceste lucruri impopulare, la fel cum nu este nici în Europa. De aceea, Statele Unite și Europa sunt umăr la umăr pentru în eforturile de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare care ar pune în pericol uh, cetățenii și de asemenea și vecinii Iranului, printre ei și unii dintre cei mai apropiați aliații ai noștri. Împreună am uh, făcut eforturi de, uh, de a dialoga cu, iranie, cu liderii iranieni pe acest subiect. Și doamnelor și domnilor, în ciuda uh, atitudinii unor sceptici, președintele a vorbit serios. Vom întinde mâna Uh, oricui este dispus să facă același lucru și să nu ne întindă înapoi pumnul. Și președintele Obama a spus că vom fi pregătiți să tratăm cu Iranul pe baza intereselor comune și al respectului comun. Uh, am explicat clar uh, liderilor iranieni cum pot începe să reconstruiască încrederea în rândul comunității internaționale. Aici incluzând accesul la facilități nucleare care acum nu sunt vizitabile, și uh, prin uh, acceptarea programului de uh, furnizare de uraniu pentru cercetare științifică. În ciuda acestui lucru, Iranul sfidează bunele noastre intenții și continuă să acționeze într-un mod negativ. Dați-mi voie să spun foarte clar, programul nuclear iranian violează obligațiile pe care și le-a luat în cadrul tratatului de non-proliferare și riscă să stârnească o, criză, o cursă a înarmărilor în Orientul Mijlociu. Și nu ar fi ironic ca după căderea cortinei de fier și amenințările reciproce de distrugere au scăzut între marile puteri mondiale, să Uh, înceapă acum o nouă cursă în armării într-una dintre cele mai instabile părți ale lumii. Ar fi o ironie ca copiii și nepoții și strănepoții noștri să nu ne ierte că am lăsat să se întâmple acest lucru. În plus, uh, liderii Iranului susțin organizații teroriste și îi persecută pe cetățenii iranieni care ies pașnic în stradă și cer justiție. Este o trădare a datoriei tuturor oricărui guvern față de proprii cetățeni. Iranul are acum o alegere clară să respecte regulile internaționale și să se alăture comunității internaționale, lucru pe care îl sperăm, sau să uh, riște izolarea. Noi suntem angajați pentru securitatea tuturor aliaților noștri. De aceea am uh, introdus sistemul de apărare antirachetă pentru a apăra acest continent împotriva amenințărilor. Doamnelor și domnilor, lucrăm împreună în NATO pentru a lupta împotriva viitoarelor uh, amenințări, inclusiv securitatea energetică și securitatea informatică și susținem colaborarea între NATO și Uniunea Europeană. Anul trecut, Statele Unite și Europa au acționat decisiv și rapid atunci când Europa uh, suferea și lumea suferea în urma crizei financiare. Împreună am reușit să împiedicăm un colaps total al economiei mondiale. Astăzi, președintele Obama și cu mine urmărim îndeaproape criza economică din Grecia și eforturile Uniunii Europene de a o rezolva. Salutăm pachetul de susținere pe care îl are în considerare Uniunea Europeană împreună cu FMI și susținem eforturile dumneavoastră directe și prin FMI pentru salvarea Greciei. Aceste exemple și există multe altele arată de ce Uniunea Europeană continuă să fie cel mai important partener comercial al Statelor Unite, dar și cel mai important aliat. Uh, în Europa, mai mult de șase decenii în urmă, s-a început uh, construirea Uniunii Europene. Aceste instituții, această instituție, au fost un mare succes. Însă acum trebuie să punem accentul pe provocările noului secol. Lumea s-a schimbat. S-a schimbat total. O frumusețe teribilă s-a născut. Poate cea mai complexă amenințare cu care ne confruntăm acum este cea pusă de către uh, cetățenii noștri, actorii non-statali și de extremiști. Și în special dacă acești extremiști violenți pot să aibă acces la arme de distrugere în masă. Teroriștii nu respectă granițele. Nici o națiune, indiferent cât de puternică, bogată sau organizată este, nu poate să facă față acestei amenințări singură. Terorismul poate să fie învins doar împreună. Și asta trebuie să facem noi. Noile puteri garantate acestui Parlament prin tratatul de la Lisabona vă dau un rol mult mai mare în această luptă și o responsabilitate mai mare. Guvernul nostru și Parlamentul dumneavoastră s-au uh, străduit să protejeze cetățenii fără să renunțe la uh, drepturile fundamentale pe care este constituită societatea noastră. Trebuie și putem să îi protejăm pe cetățenii noștri și să ne păstrăm libertățile și drepturile. Anul trecut, domnul președinte Obama și cu mine am fost ghidați de către imperativul nostru constituțional de a căuta o uniune mai bună. În acest sens, una dintre acțiunile noastre cele mai eficiente a fost uh, punerea la uh, întreruperea tehnicilor de interogare pe care nu le puteam permite cu conștiința curată. Am ordonat închiderea centrului de detenție de la Guantanamo Bay, care au devenit un, un simbol al uh, injustiției și un simbol pentru teroriști. Și apreciem susținerea foarte dificilă a unor state europene în acest efort. Am făcut aceste lucruri pentru că președintele Obama și cu mine, ca și dumneavoastră, respingem alegerea dintre siguranță și idealuri. Credem că idealurile și principiile noastre ne fac mai puternici și un compromis ne sub, subminează eforturile împotriva teroriștilor extremiști și violenți. Scopul este să ne schimbăm, dar uh, să ne schimbăm felul în care ne comportăm. La 8 zile după atacurile de la 11 septembrie, m-am adresat studenților din statul meu și le-am spus că nu, le, nu își pot permite ca tragedia din 11 septembrie să pună capăt felului lor de viață, pentru că exact asta au vrut teroriștii. Le-am spus că America nu poate să, să învingă în această luptă singură. Acele cuvinte erau potrivite atunci s-au dovedit adevărate și rămân adevărate și acum. Nu trebuie să vă spun dumneavoastră despre tradiția foarte mândră a Europei de a-și proteja cetățenii și de a proteja viața lor privată. Să respecte demnitatea inerentă a tuturor persoanelor. Vorbim aici despre drepturi inalienabile, care sunt menționate în Constituția americană. Angajamentul Americii către uh, protejarea vieții private este la fel de profund ca și al dumneavoastră. Amendamentul al patrulea al Constituției protejează cetățenii împotriva perchezițiilor ilegale ale statului. Unul dintre juriștii noștri l-a numit dreptul de a fi lăsat în pace. Stat, Curtea Supremă a făcut foarte clar faptul că dreptul la viața privată este respectat și un drept fundamental. Curtea Supremă a caracterizat acest drept ca o demnitate personală. La nivel personal, pentru 36 de ani am apărat dreptul la viața privată. În statul american, în fiecare an, există organizații Uh, pentru libertăți civile și în fiecare an eu și uh, președintele Obama am fost uh, unul dintre ce, cele patru persoane alese ca reprezentând aceste libertăți. Dacă ne-am, m-aș schimba, mi-aș schimba acum poziția, ar însemna o minciună pentru tot ceea ce am reprezentat în ultimii 37 de ani în Comisia pentru Afaceri Juridice a Senatului, care confirmă nomin, nominalizările judiciare ale uh, președintelui. După cum v-am spus, am fost considerat un apărător al libertăților civile. Întotdeauna eu am evalu- evaluat uh, fiecare candidat din punct de vedere al angajamentului său în acest sens înainte de a-l aproba. Datoria cea mai solemnă și fundamentală este să uh, își protejeze, ca guvernul să protejeze cetățenii și drepturile lor. Președintele Obama a spus că siguranța țării noastre este primul lucru la care se gândește atunci când se trezește și ultimul lucru la care se gândește atunci când se culcă. Și probabil așa se gândește fiecare lider mondial. Siguranța fizică, pe lângă Viața privată este un drept inalienabil. Siguranța fizică este un drept inalienabil. Și orice guvern care nu își apără cetățenii încalcă contractul dintre guvern și uh, cetățenii săi. Și nimeni nu trebuie să fie acuzat fără un proces. Dușmanii noștri utilizează orice mijloc pe care l-au la dispoziție pentru a, acționa împotriva noastră. Au fost atacuri teroriste la Londra, Madrid, în New York și noi trebuie să utilizăm toate mijloacele de care dispunem care corespund cu principiile, legile și valorile noastre. Luptăm pe multe fronturi, de la cei care luptă pe front în afara granițelor și până la cei care investigează rețelele financiare. Chiar în această săptămână, protecția granițelor a prins un suspect care vroia să pună, placeze o bombă în uh, piața Times Square din New York. Acesta încerca să fugă din țară. Din acest motiv, noi ce, credem că sistemul de trasare a finanțării teroriste este unul extrem de util. Ne-a dat indicii esențiale pentru a lupta împotriva terorismului de ambele părți ale Atlanticului și pentru a salva vieți. Este bazat pe sisteme redundante care asigură că informațiile personale sunt respectate și sunt folosite doar în scopuri contrateroriste. Însă, înțeleg că aveți îngrijorări în acest sens. Și pentru acest lucru lucrăm împreună. Și a, sunt încrezător că vom reuși să utilizăm aceste instrumente și să garantăm dreptul la viața privată. Este important să facem acest lucru cât mai repede posibil. Ca fost senator al Statelor Unite, știu cât de greu este să faci o alegere necesitată de provocările globale respectându-ți propriile valori. Dumneavoastră eh, știți despre ce este vorba eh, la fiecare vot. Cu cât mai mult timp trece fără un acord în legătură cu programul de eh, trasare a activităților teroriste, cu atât se întârzie identificarea teroriștilor. Noi nu am fost de acord întotdeauna înainte, în, până acum și sunt sigur că vor apărea dezacorduri și în viitor, însă sunt sigur că vom putea să facem față provocărilor din secolul 21 dacă dialogăm, dacă suntem cinstiți. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, Winston Churchill spunea că Curajul înseamnă să te ridici și să iei cuvântul. Însă, la fel de curajos este să stai jos și să asculți. În această după masă eu am vorbit, însă vă asigur că președintele meu și guvernul meu ascultă din nou, as, își ascultă aliații. Și și nu este o coincidență că Europa a fost prima mea destinație a călătoriilor externe. Și nu este o coincidență că ne-am întors de, mult, de multe ori și eu și președintele Obama. Statele Unite au nevoie de Europa și Europa cred că are nevoie de Statele Unite. Avem nevoie unii de ceilalți. So I view this week's... Această aniversarea din această săptămână este o oportunitate binevenită de a reafirma legăturile uh, care au fost uh, create cu, cu mult timp în urmă. Acum, în căutarea de parteneri, europenii și americanii se uită unul la celălalt înainte de a privi la oricine altcineva. Ca și în trecut, acum avem onoarea să fim Uh, de partea dumneavoastră în uh, viitor și vă declar foarte clar, președintele Obama și Joe Biden susțin cu tărie o Europa unită și liberă și puternică. Susținem valorile dumneavoastră, vă urăm mult succes, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să protejeze pe toți soldații noștri. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Aceasta a fost un temei excelent pentru viitoarea noastră colaborare, pentru viitoarele noastre discuții, așa cum spuneați, să vorbim și să ne ascultăm unii pe alții. Asta e foarte important. Vă mulțumesc că ați repetat aceste aceleași cuvinte foarte importante pe care le-ați spus și săptămâna trecută. Europa are nevoie de uh, Statele Unite. Ne aducem aminte de primul război mondial, de al doilea război mondial, de uh, cortina de fier. Am fost alături până la victorie, până la victoria democrației și, așa cum spuneați, și America are nevoie de Europa. O să ne amintim de asta și asta reprezintă un, viitor, un uh, început bun pentru viitorul nostru parteneriat, pentru viitoarea noastră colaborare. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte.